friends, uh, the voting session... Dragi prieteni, începem curând sesiunea de vot. Vă rog să vă așezați. Începem ședința. Este o ședință comună cu uh, Comisia pentru Cultură. Împreună vom avea o sesiune de vot. Începem cu un vot uh, electronic cu privire la raportul care vizează servicii mai bune pentru abilități și calificări Europass. Cine este pentru? Nu, no, vot electronic, spune doamna președinte. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. A votat toată lumea, am așteptat puțin, pentru că unii încă mai încercau să-și găsească un loc și cartela de vot. Acum s-a închis votul. Da, un rezultat impresionant. Ajungem. Ajungem la ale... Ajungem la alegerea experților. Votul acesta uh, este important. Munca celor doi raportori uh, a fost uh, minunată, dar vă dau cuvântul și dumneavoastră, doamnă Camerevert. Mulțumesc, Marita. Aș dori să mulțumesc încă o dată pentru colaborarea foarte bună între Comisia CULT și Comisia EMPL. Eu zic că avem aici un răspuns și o soluție foarte bună după negocierile din trilog. Știu că nu a fost foarte simplu mereu și mulțumesc de aceea foarte mult celor doi raportori care eu cred că au lucrat foarte bine. Aș dori mai ales să mulțumesc celor doi colaboratori de la secretariat care ne-au ajutat, Elodica Mona și Ana Maria Nogueira, pentru uh, că din partea secretariatului cult au lucrat extrem de mult la acest dosar și vreau să mulțumesc foarte mult acestor două colaboratoare ale noastre. Au meritat, cred, aceste mulțumiri și uh, mă bucur foarte mult de colaborarea viitoare a celor două comisii pe care le reprezentăm. And Mr. Mann and Mr. Malinov, you are Domnule Man, domnule Malinov, sunteți mulțumiți de acest uh, rezultat, sperăm. Da, domnule Man, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, vroiam să vă mulțumesc și eu pentru colaborarea foarte bună. Nu este întotdeauna atât de simplu să colaboreze două comisii așa cum am colaborat noi. Europasul va fi un instrument foarte important pentru mai multă mobilitate. Noi am avut grijă ca această procedură să fie simplificată mai departe. Vrem ca și competențele și abilitățile să fie păstrate într-o manieră mult mai fezabilă decât până acum. Oricum, am colaborat foarte bine. Cel mai important a fost să spunem că am putut implica și Consiliul și Comisia, care, cu care aveam de la început o poziție diferită, dar am reușit să ne apropiem și să obținem un rezultat foarte bun cu care suntem mulțumiți de care suntem mulțumiți. Și este un exemplu și pentru faptul că nu putem face lucrurile în statele membre singuri, ci la nivel european se pot uh, obține plus valori și acesta este un exemplu Europasul. Mulțumesc, domnul Malina, vă rog. Thank you. Mulțumesc. Întotdeauna mulțumim secretariatul, dar în acest uh, caz uh, cred că munca lor a fost mult mai importantă decât de obicei din cauza dificultății acestui dosar. Aș dori să mulțumesc uh, mai ales pentru răbdare secretariatului. Aș dori să mulțumesc și eurodeputaților pentru răbdarea de a fi lucrat cu mine. Aș dori să-i mulțumesc și domnului Man, a fost o plăcere să lucrăm împreună. De ani de zile stăm unul lângă altul, în ordine alfabetică, în ședințele PPE și am uh, demonstrat nu doar că putem sta unul lângă celălalt, ci și lucra împreună. Viitoarea revizuire a Europas este inevitabilă și atunci, vă promit, lucrurile vor fi mult mai ușoare din cauza muncii excelente pe care deja am depus-o la această revizuire. Deși am avut un început uh, foarte greu, uh, cred că până la urmă finalul este unul reușit și demonstrează că putem să ajungem la un consens chiar și atunci când începem cu poziții foarte divergente în raport cu Consiliul. Mulțumesc! Mulțumesc! Atunci, trecem la uh, vot pentru uh, Comisia EMPL. Este vorba despre votul secret pentru numirea uh, experților uh, pentru Parlamentul European uh, în cadrul Comitetului Executiv al Fundației pentru Instruire Europeană.